Dear colleagues, can I ask coordinator... Dragi colegi, o să mă adresez coordonatorilor. Considerați că toată lumea este în sală? Putem începe să votăm? Yes, Madame Mănescu. Doamna Mănescu. Thank you, Mrs. Chair. I just want to... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să vă întreb dacă ați primit cu toții toate amendamentele. Da? înseamnă că nu e necesar să citesc nimic. Vreau doar să mă asigur că toată lumea are. Doamna președinte, da, nu trebuie să citiți nimic. Putem uh, începe voturile? Coordonatorii consideră că toată lumea este prezentă? You, you, you feel secured, okay. Da, totul în regulă. Atunci, dragi colegi, Vă spun bună dimineața, începem cu voturile. Înainte însă, ca de obicei, vom uh, testa cartelele de votare să ne asigurăm că uh, funcționează. Vă rog să le introduceți și să deschidem votul. Și votăm. And we close the... No, not yet. Uh, no, not, not everybody votes. Nu a votat toată lumea. Difference between the the cards and the voters. So I don't know if anybody has problem with the card. Yes, you are Are cineva probleme cu um, cartela? Dumneavoastră nu aveți cartela? Da, deci va trebui să-l adăugăm pe colegul fără cartelă. Considerăm atunci că toată lumea are cartela cu excepția colegului nostru și o să-l adăugăm la cifre. Începem votul cu punctul 8. Raportul doamnei Manescu privind buna guvernanță în contextul politicii regionale a UE, procedurile de asistență și de control ale Comisiei Europene. Înțeleg că doamna Manescu dorește să spună câteva cuvinte pentru început sau le-a spus deja? A, bun. Atunci, pentru informația dumneavoastră avem 61 de amendamente și am reușit să obținem șapte amendamente de compromicerilor și începem uh, votul. Începem cu amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Acum trecem la amendamentul 17. Un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci îl votăm. Uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 5. Uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28. Îl uh, votăm cu un amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Este un amendament lingvistic. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, un amendament uh, oral, e ce cineva împotrivă? Nu. Atunci îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, uh, uh, amendament oral, este cineva împotriva amendamentului oral, atunci îl votăm ca atare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Atunci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 a fost retras. 46 este caduc. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 cu un amendament oral. Este cineva împotrivă? Nu, atunci îl votăm.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 Abțineri se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 la considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cred că așa este. 7. Un vot uh, pe părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Cred că avem ocazia acum să verificăm uh, în mod electronic. Deci, amendamentul 7, partea a doua. Votul s-a deschis. Uh, nu încă, acum este deschis. We close. We have 23 in favor. S-a închis. 23 pentru, deci 24 pentru și 9 împotriva. Amendamentul 8. Cine este, împotrivă? Cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, amendamentul oral, este cineva împotriva amendamentului oral? Nu, atunci votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 34 plus Ioan, deci toată lumea este pentru. So I didn't have to say congratulations because I was observing. Așadar, nici nu mai nevoie să felicităm uh, raportarea, este clar. Uh, și Miguel îmi spune că din uh, câte știe este prima dată când asistăm la un vot unanim. Da, este o dovadă de bună guvernanță. Mulțumesc. Și acum trecem la ceva ce nu va fi unanim, poate. Rezoluția pentru întrebarea noastră cu solicitare de răspuns oral privind politica regională și de coeziune a UE după 2013 și aici am avut 28 de amendamente și am uh, încercat să obținem compromisuri, dar nu am reușit, așa că le vom vota individual. Uh, deci trecem la acest vot. With amendment. Și începem cu amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 4. Se retrage? E caduc. 5. Pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Mergem la 7 în, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 18. Aici este un amendament oral. Are cineva ceva de spus împotriva lui? Nu. Atunci îl votăm ca uh, tare. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 19. Sunt identice uh, amendamentele 19 și 20 vor fi votate împreună. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se resping ambele. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 este caduc, 26 pentru, împotriva, abțineri se respinge 27 pentru împotriva abțineri se respinge 28 pentru împotriva abțineri se respinge și pentru amendamentul 1 la citații se respinge votul final electronic se deschide votul S-a închis votul. Plus 1 și plus Joachim, spune doamna președinte, 39 împotriva și o abținere. Also, Nu este rău, aș spune. Dragi colegi, trecem acum la punctul 10. Avem un oaspete, domnul Ian Oson, care este raportor al Comitetului Economic și Social European Eh, va veni la ora 10. Înțeleg. Eh, putem eh, discuta atunci celelalte puncte. Poate, dragi colegi, spune doamna președinte, având în vedere că oaspetele nostru este invitat de-abia la ora 10, putem discuta celelalte puncte. Dar vreau să încep cu o informare în ceea ce privește decizia coordonatorilor de ieri. La punctul numărul 1, uh, alocarea rapoartelor și, uh, și avizelor. Este vorba de uh, strategia UE uh, privind integrarea etniei romilor. Raportor de la PPE, următorul punct pentru aviz Uh, se referă la provocările legate de buget după 2013, uh, care este um, la uh, socialiști, încă, la socialdemocrație, încă nu s-a stabilit numele raportorului. De asemenea, um, un nou cadru politic pentru turismul în Europa. S-a alocat tot fracțiunii socialiste. Și apoi am discutat propunerile pentru audierile publice. Și aici am căzut de acord să avem prioritate, să dăm prioritate audierilor mari referitoare la viitorul politicii de coeziune. Uh, este bazat tot pe raport. De asemenea, um, un punct uh, legat de criteriile uh, PIB, s-a decis ca alte, s-a decis să discutăm și alte propuneri pentru audieri publice propuse ieri de um, în întâlnirea coordonatorilor vor fi așadar alte audieri în cursul anului, când vom avea mai mult timp. Probabil că nu le vom decide acum, nu le vom fixa ca dată. Așteptăm din, de la toate grupurile politice detalii referitoare la propunerile prezentate pentru audieri publice. În ceea ce privește delegațiile pentru 2011, am făcut uh, un schimb de opinii și am căzut uh, de acord ca misiunea propusă pentru 2011 să cuprindă trei delegații, una în Grecia, una în Ghiana și poate alte regiuni periferice și în Regatul Unit. Așteptăm de la grupurile politice ca până la sfârșitul acestei săptămâni să ne trimită un uh, uh program preliminar până la 15 octombrie, 5, 5 octombrie, îmi cer scuze. Acum uh, trecem la punctul 11 pe agenda care este primul schimb de opinii cu doamna Husmenova, care este raportoarea pentru aviz pentru punerea în aplicare a directivei 2006 uh, per 123 uh, și îi voi da cuvântul raportoarei pentru a își prezenta opinia, precum și dumneavoastră. Nu trebuie să luăm o decizie acum. Doamna Fismenova, aveți cuvântul. Merci. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, am plăcerea să vă prezint proiectul de aviz privind punerea în aplicare a directivei serviciilor pe piața internă. Aceasta a fost adoptată la finele lui 2006 și aproape toate statele membre și-au armonizat legislația națională cu prevederile directivei. Avem de face cu un document foarte important, deoarece Uniunea Europeană încă încearcă să-și revină din criza economică și financiară. Prin urmare, unul dintre obiectivele pentru anii ce urmează ar fi să creștem numărul de locuri de muncă, să avem o creștere economică stabilă, mai multă competitivitate. Directiva privind serviciilor este o garanție pentru libertatea Uh, întreprinderilor și libertatea de circulație. De asemenea, ea încurajează o armonie a activităților economice în Uniune. Textul de proiect marchează importanța acestei directive și în plan tradițional și sublinează faptul că politica de coeziune și piața internă sunt strâns legate. Acest uh, document uh, propune un sistem de informare pentru piața internă și ghișee unice pentru a crește interoperabilitatea la nivel național, regional și local în Uniunea Europeană. Toate acestea, în timp ce se dorește conservarea uh, obligațiilor pentru autoritățile din statele membre. Până în aplicarea acestei directive va avea un efect pozitiv și va susține coeziunea economică, socială și teritorială. Ea amintește că fondurile structurale pot fi utilizate pentru a îmbunătăți infrastructura existentă și pentru a garanta un veritabil acces la toate regiunile Uniunii, astfel putând să depășim diferențele dintre regiuni. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Verheyen pentru colaborarea dumneiei la textul prezentat. Dumneiei a spus să adăugăm în acest text principiul multilingvismului care să existe la ghișeile unice, să încurajăm statele membre să utilizeze în plus față de limba oficială cel puțin o limbă uh, a unuia din statele Uniunii Europene pentru a garanta o mai bună, un mai bun acces pentru uh, utilizatorii serviciilor. De asemenea, Comisia trebuie să monitorizeze impactul acestei directive. Trebuie să controleze punerea în aplicare a prevederilor directivei serviciilor. Cam acestea ar fi ideile și propunerile pe care le-am inclus noi deocamdată în text. Acum aș vrea, stimați colegi, să mă împărtășiți ideile și propunerile dumneavoastră uh, ce putem face pentru a îmbunătăți acest text în favoarea regiunilor europene. Aștept deci propunerile dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumim, doamna Huismenova. Cred că putem să începem acum schimbul de vederi. Dacă doriți să interveniți, o să vă rog să ne semnalizați acest lucru, stimați colegi. Doamna... Doamna Ashton. M-ați greșit. Rilem, mă numesc eu. Elvia, uh... Am dorit să intervin pentru că discutăm despre această temă și în Comisia pentru Piața Internă și uh, în această perioadă va, vor apărea rezultatele studiului uh, care se uh, referă mai detaliat la această directivă și vreau să citez uh, dintre rezultate o problemă serioasă care s-a discutat în cadrul acestei comisii este uh, povara birocratică. Acest lucru înseamnă că absolut toate uh, detaliile până la electrificarea străzilor uh, ajung să fie cuprinse la nivel european. Și dacă avem un proces de screening de acest fel, uh, Comisia Europeană nu poate uh, procesa singură informațiile. Suntem puși în fața unei birocrații excesive și la screening ar trebui să ne concentrăm pe legislațiile naționale și să nu mergem în detaliu până la fiecare regulament care a apărut într-o regiune sau alta. All of you who have already Dragi colegi, uh, toți cei care v-ați înscris la cuvânt, vă rog să uh, mai faceți o dată pentru că ne-am cam încurcat aici. Constanțe Crel. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc raportoarei pentru acest uh, propunere de text sunt de acord cu doamna Hölă că tot, toate aspectele care sunt obligatorii și asta este, trebuie acceptate, uh, se pot accepta, dar trebuie să ținem cont de faptul că unele nu sunt neapărat necesare. Mă refer concret la punctul 4, unde începem să și vreau să dau exemple chiar din uh, patria mea, unde obligăm uh, consiliile locale să aibă, să facă față anumitor cerințe și nu se poate acest lucru. Din punctul meu de vedere, nici nu este competența noastră. Am saluta, bineînțeles, dacă ar uh, s-ar putea ca în administrațiile mai mari să existe multilingvism, dar să punem această obligație asupra administrațiilor uh, locale, cred că este mult prea mult. Încerc să formulez pozitiv acest impuls al discuției. Sigur că este un principiu al globalizării, ca toți oamenii sau cât mai mulți oameni să se înțeleagă între ei. Să Elizabeth Schroeter, please. Elisabeth Schroeter. Nu doriți să luați cuvântul, spune doamna președinte? Înțeleg că nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Ba da, vă rog, spune doamna președinte. În primul rând vreau să mă scuz că am venit târziu, am fost prezentă și la Comisia pentru Cultură. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru această primă propunere de raport, dar uh, vreau să fac și eu o observație. Uh, chiar eu am uh, discutat acest lucru anterior. Ar trebui să se stabilească clar care sunt cerințele, ce se cere de fapt. Este vorba de o limbă străină și această limbă ar trebui să fie limba engleză în mod obligatoriu, pentru că nu putem impune acest lucru tuturor administrațiilor locale în fiecare comună. Cred că în fiecare stat membru condițiile variază de la stat la stat și nu se poate implementa acest lucru unitar. De aceea cred că ar fi mai logic ca în loc de cele trei limbi oficiale care s-au propus, fiecare să se refere, uh, să încerce să folosească o limbă uh, a unui stat apropiat, a unui stat vecin. Uh, sigur, limba engleză ca limbă internațională. Exemplu, în zona de unde mă trag eu, această a doua limbă ar fi neerlandeza sau franceza. Așadar, o limbă a unui teritoriu apropiat, învecinat, zonei respective. Cred că aceasta ar, ar constitui o simplificare pentru a ajunge la aceste talk shops, aceste ghișee unice. Un alt punct pe care aș vrea să-l mai discut este uh, obligația de notificare. În uh, textul actual se spune că este, uh, există această obligație de notificare. Din punctul nostru de vedere, aceasta ar constitui o sarcină administrativă suplimentară. În Germania, de exemplu, se uh, implementează acum foarte intens această obligație. Dacă vreun statut din, la, de la nivelul comunei sau de la nivel local uh, aplică aceste uh, cerințe, dar este un efort administrativ foarte mare și cred că ar trebui să ne gândim dacă este eficient uh, acest lucru. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult. Mai dorește altcineva să intervină? Joachim. Am vrut să mă refer la ideea că ar trebui să vedem care au fost evoluțiile din spatele acestui principiu. Ar fi trebuit ca acest program să fi fost implementat începând cu 1 ianuarie 2010. Trebuie să vedem uh, ce s-a întâmplat până acum concret în fiecare stat membru. Suntem într-un proces în plină desfășurare acum. Și ne punem întrebarea ce se va întâmpla de acum încolo. Uh, procedăm în continuare ca până acum sau uh, aplicăm modificări? Așadar, toți uh, cei care uh, s-au ocupat de aplicare în comune au trebuit să depună eforturi serioase. Și acum uh, vom vedea dacă este funcțional acest sistem în statele membre, dacă s-a putut aplica. În acest context ar trebui să ne gândim într-adevăr dacă mai dorim să adăugăm la sarcinile administrative ale comunelor Domnul Schroeder a spus că reacția, a spus acest lucru ca reacție la raport, însă aici cred că ar trebui să punem în concordanță teoria cu practica. Thank you. Madame Rühle would like to take it. Urmează doamna Ruile. Am să încerc să fiu foarte concisă. Acest raport uh, a pornit din Comisia pentru Piața Internă și această directivă uh, pe care dorim să o implementăm uh, va avea ca urmare a procesului de implementare un raport. Uh, și Comitetul Regiunilor va uh, emite de asemenea o luare de poziție unde se vor arăta problemele care s-au întâmpinat în implementare și cum se pot ajuta statele membre pentru a aplica în continuare directiva. S-a mai amintit uh, și acest proces de screening care, dacă se aplică așa cum este acum, duce la o sarcină administrativă foarte mare, atât în comune cât și la nivelul uh, național. De aceea eu aș propune să facem apel la uh, nivelul uh, național, să vedem acolo, în legislația națională, cum se poate ancora acest lucru, dar să nu mergem până la nivel comunal. Thank you. I understand with... Mulțumesc. Cred că am încheiat uh, dezbaterea. Doamna Hismenova, doriți să reluați pentru concluzii? Da, doamna președinte. Țin să mulțumesc colegilor pentru ideile și uh, sugestiile lor. Am avut un prim schimb de vederi cu unul dintre ei înainte de această reuniune, în cursul ultimelor săptămâni. Și cred că termenul de depunere a amendamentelor, în special pentru raportorii din umbră, le va permite tuturor să-și facă sugestii, să vină cu sugestii formale, astfel încât uh, proiectul final să fie suficient de bine consolidat și acceptabil pentru toți. Doamna Verheyen a venit mai târziu, însă în uh, introducerea pe care am făcut-o am uh, precizat faptul că unele dintre amendamentele domniei sale au fost deja incluse în primul proiect. Și desigur că dacă mai are și altele de făcut, uh, cu siguranță vom găsi loc pentru ele în versiunea finală. Cu siguranță delegația germană va veni cu alte amendamente. Președinte, Stimați colegi, acest raport a fost amânat de către Comisia INCO până pe ianuarie, nu știm exact de ce. În orice caz, nu suntem sub presiunea timpului. Ar fi bine însă ca până în octombrie să încercăm să îl finalizăm. Să putem trece apoi uh, mai departe. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Încurajez raportorii din umbră să lucreze împreună cu doamna Hiusmenova ca să putem obține o poziție comună. Trecem mai departe la următorul punct de pe de zi. Domnul Olson a venit în sală, așa că trecem la punctul 10. Domnul Ian Olson este raportor al Comitetului Economic și Social European. Dumnealui ne va vorbi despre un studiu făcut uh, de Comisia Europeană intitulat Parteneriate eficiente în cadrul politicii de coeziune. Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Este o încântare pentru mine să mă aflu aici și să vă ofer informații despre raportul CESE. Am și o prezentare PowerPoint, nu știu dacă se poate afișa. Doamna Hübner și uh, domnul Spidler, domnul Spidla, fostul comisar, uh, m-au uh, invitat să vorbesc despre acest raport și bine au făcut. Mi-au cerut deci să vorbesc despre examinarea principiului de parteneriat acest principiu, mai ales când vine vorba despre actorii privați, actori economici și sociali, ONG-uri, organizații de mediu și așa mai departe. Este important pentru că vrem să identificăm bune practici ale acestui principiu de parteneriat. Asta deoarece bunele practici sunt utile pentru Comisie în redactarea unei viitoare uh, politici de coeziune și pentru îmbunătățirea parteneriatelor în general, desigur. Și pentru noi a fost uh, o idee bună, deoarece eram convinși de importanța parteneriatelor. Am primit foarte multe contribuții din partea regiunilor, din partea organizațiilor de profil social și economic din toată Europa. Am făcut uh, vizite pe teren, am făcut vizite în state membre și uh, aș spune că acest aviz a fost uh, un rezultat al parteneriatului. Parteneriat uh, derulat cu diferiți actori implicați. este ceva ce e cunoscut, ați vorbit despre de mai multe ori despre parteneriat, știm de ce este important. Am să trec deci foarte rapid peste justificarea lui. Un parteneriat veritabil și uh, profund îmbunătățește participarea pe termen lung și asigură condiții egale. Adică partenerii privați uh, sunt în măsură să ia parte în mod egal la toate aceste politici. Parteneriatul ca principiu mai înseamnă și că nevoile actorilor locali sunt uh, satisfăcute într-un mod mult mai eficient. Se consolidează participarea cetățenească și se creează o legătură vizibilă între Uniunea Europeană și societatea civilă. Prin uh, acest principiu al parteneriatului, Uniunea Europeană capătă și o dimensiune locală, ceea ce e foarte important de subliniat un parteneriat veritabil între public și actori, uh, sigur că reprezintă o situație de tip win-win în care toată lumea câștigă. Următorul diapozitiv. Concluzia generală a acestui raport este că articolul 11 trebuie să fie modificat. Articolul 11 este cel care reglementează principiul parteneriatului. Conform uh, comitetului nostru, el lasă mult prea mult loc de interpretare la nivel național. Așa că noi, în raportul nostru, am sugerat o altă formulare a articolului 11. O a doua concluzie a fost că rolul comisiei ar trebui să fie unul mai activ, mai implicat, să fie mai uh, proactivă ca gardiană, ca chezașă a principiului parteneriatului. Comisia a fost văzută mai mult ca un uh, organ de audit, de control și uh, nu uh, s-a văzut că insistă atât de mult pe politica de coeziune. În al treilea rând, atitudinile naționale trebuie să se schimbe și s-au schimbat deja, asta prin diseminarea de bune practici. Cred că diseminarea de bune practici este un instrument foarte eficient în uh, punere în aplicare a politicii de coeziune. Este nevoie de cel puțin doi pentru a dansa un tango, deci asta înseamnă că trebuie să cooperăm cu toți dacă vrem să avem un parteneriat. Apoi trebuie să ne utilizăm resursele cât mai eficient pentru a construi și a consolida capacități împreună cu partenerii noștri. Din răspunsurile și contribuțiile pe care le-am primit de la organizațiile europene, am constatat că într-adevăr, consolidarea de capacități reprezintă o condiție esențială pentru un parteneriat. Și, în fine, un ultim punct, există o legătură clară între structura unui program și parteneriat. Când uh, programul țintește mai bine obiectivele, mai bine partenerii, avem, uh, sigur, o șansă mai bună de a construi punți către partenerii noștri și de a le da un rol mai uh, pronunțat. Așa cum spuneam și la început, um, trebuie să ne bazăm pe bunele practici. Și avem foarte multe exemple de bune practici și de proaste practici, însă bunele practici um, sunt, uh, sunt foarte prezente și o să vă prezint foarte rapid uh, câteva exemple. De exemplu, în Regatul Unit, uh, parteneriatul este un um, element sistematic la nivel local care face parte din profunzimea structurii politice regionale din Regatul Unit. Un alt lucru destul de interesant și chiar unic uh, Uh, este o bună practică din uh, Spania, și anume programul operațional pentru incluziune socială, care este gestionat de parteneri. Um, este singurul program operațional care este gestionat direct de către parteneri. În al treilea rând, crearea de cap- construcția de capacitate creată și gestionată de partenerii sociali în uh, sudul Italiei. Iată un alt exemplu pozitiv programul pentru pace în Irlanda de Nord, unde avem un uh, um, parteneriat la nivel local și o implicare pe teren. Uh, la fel, politicile integrate din regiunea um, germană Mecklenburg-Vorpommern. care au permis uh, dezvoltarea politicilor regionale din această regiune și gestionarea tuturor um, fondurilor agricole. În Württemberg avem o gestionare descentralizată a Fondului Social European, um, avem pacturile pentru uh, ocupare teritorială, pacturile teritoriale pentru ocupare din Austria, un alt exemplu de bună practică. Fondurile globale Eh, s-au dovedit a fi foarte eficiente și am mai menționat două exemple. Uh, eh, exemplu din Toscana, Italia, unde economia, unde partenerii din economia socială și din sindicate sunt cei care gestionează împreună aceste granturi globale. Um, și regiunea Pătușarant din Franța, unde de asemenea rezultatele au fost foarte pozitive, asistența tehnică um, furnizată ONG-urilor care pot să um, gestioneze propriile proiecte. Slovenia și Țara Galilor sunt un exemplu în acest sens. Și de asemenea sistemul de management descentralizat din Polonia, unde partenerii au avut o influență foarte pozitivă asupra grupurilor de lucru în care au avut un schimb de experiență și au jucat un rol uh, cheie. Care sunt recomandările, principalele noastre recomandări? Considerăm că trebuie să existe niște cerințe minime pentru parteneriat Articolul 11 este, bineînțeles, un astfel de punct minim, dar trebuie de asemenea să fie elaborat un uh, cod european al bunelor practici. Uh, Comisia, în colaborare cu um, actorii implicați, pot uh, să pornească de la cele puncte de um, bază pe care, um, care trebuie să fie respectate, puncte care provin din bunele practici și le pot utiliza ca un instrument pentru a uh, susține principiul parteneriatului pentru a-l promova. Am vorbit deja despre construcția de capacitate împreună cu partenerii, este un element cheie în principiul parteneriatului. În al patrulea rând, programe integrate și precise, foarte bine orientate. Mă refer la sfera de aplicare, parteneriatul uh, ca principiu trebuie să fie reîntărit și am cerut de asemenea ca și um, inițiativele comunitare eh, să, eh, să poarte, să, să, să, fie, să fie sub forma, să fie susținute sub forma unor um, fonduri globale. Un alt element procedurile, simplificarea și simplificarea procedurilor și a plăților în foarte multe țări. Eh, procedurile de plată sunt foarte complicate, foarte lungi, termenele de plată sunt foarte lungi. Și chiar dacă s-au făcut uh, acțiuni de simplificare, acestea sunt în continuare necesare. Și propunem ca acele regiuni care au experiență pozitivă în parteneriate să creeze o rețea prin care să disemineze aceste bune practici. Și câteva idei pentru perioada post-2013 pe care le discutăm deja de ceva, de ceva vreme. Și dacă ne gândim la ceea ce își dorește parteneriatul pentru perioada post-2013 și mă gândesc la parteneriatul public-privat, vedem necesitatea integrării tuturor fondurilor structurale în programe, ne gândim la uh, programe operaționale care să fie cât mai bine orientate, uh, mă gândesc la partea de acoperire geografică, atribuții, um, inițiativele comunității, l-am menționat deja, dezvoltarea locală, dezvoltarea factorilor uh, locali care doresc și ei să aibă un cuvânt de spus și ar trebui să joace un rol important în următoarea perioadă de programare, incluziunea socială, inovația în acest sens, mai ales pentru sectorul terțiar, granturile globale, iarăși un uh, element foarte eficient uh, care trebuie utilizat, construcția de capacitate și asistența tehnică, pe care nu le mai repet, sunt iarăși niște elemente cheie. Doamna președintă, vă mulțumesc uh, foarte mult uh, și deschid acum uh, discuțiile. Aveți posibilitatea să puneți întrebări. Ricardo, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu credeam că să fiu primul care o uh, să ia cuvântul. În orice caz, sunt sigur că foarte mulți alți colegi uh, vor vorbi și ei puțin mai târziu. Avem în față un aviz extrem de important din punctul meu de vedere. Și împărtășesc în mare parte spiritul în care um, a fost uh, elaborat acest aviz. Cred că uh, deschiderea către societatea civilă uh, nu mă refer numai la uh, modul de funcționare tradițional, ci la o deschidere mult mai importantă, e bine, acesta este un element esențial pentru buna guvernanță și pentru managementul fondurilor. Cred că s-a făcut un pas înainte în acest sens și susțin uh, cu putere această idee. În ceea ce privește măsurile de natură tehnică, într-adevăr trebuie să dezvoltăm această dimensiune și trebuie să Uh, conferim societății civile acele instrumente de care are nevoie pentru a putea um, interveni în mod eficient în toate aceste proiecte. Pentru că conținutul acestui aviz se referă, de fapt, la uh, o mai bună guvernanță, o mai mare eficacitate și cred că aceste elemente ne permit să facem față tuturor problemelor care pot apărea și să lucrăm împreună cu cetățenii pentru a le rezolva, arătându-le că le împărtășim preocupările și problemele. Și cum spuneți și dumneavoastră în acest proiect, în acest raport, avem foarte multe de învățat din programele LEADER, programele Urban 2. Sunt programe importante și în cele 27 de state membre uh, există modalități de lucru diferite, legături diferite cu asociațiile, cu ONG-urile, cu partenerii noștri. Și atunci poate că ar trebui să elaborăm niște principii generale de bună practică. Cred că ar trebui împreună să facem acest efort pentru a omogeniza modul de funcționare și de colaborare cu societatea civilă. Sunt de asemenea de acord că și comisia ar trebui să aibă o atitudine proactivă. Știm cu toții încă acest lucru este important și împărtășim această poziție exprimată în aviz. Și permiteți-mi să vă felicit pentru elaborarea acestui aviz și Trebuie să vă spun că vă susțin inițiativele în materie de rețea de excelență, uh, bune practici. Toate regiunile ar trebui să poată utiliza aceste bune practici. Acest aviz este un pas înainte într-o politică de coeziune care pe viitor trebuie să fie mai eficientă, mai eficace, mai proactivă și trebuie să mergem mai departe. Când uh, intrăm în contact cu primarii, cu, municipa- cu municipalitățile atunci când gestionăm împreună proiecte, e bine, trebuie să um, constatăm că această politică de coeziune ne va permite să progresăm împreună. Tocmai de aceea vă și felicit. Elizabeth Schroeter uh, și apoi domnul Oro și Sean Kelly. Și mai dorește cineva să mai ia cuvântul în plus? Elizabeth Schroeder. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim raportorului. Am avut chiar dinainte ocazia să discutăm despre această temă și trebuie să spun că Cred că Open Days a fost chiar ocazia în care ne-am adunat și am discutat. Întâi uh, și întâi s-a spus la, uh, în referitor la articolul 11 și aici uh, m-ar interesa foarte concret ce ar trebui să formulăm din nou, care este ideea, a doua întrebare, Ați spus că se dorește o simplificare a plăților sau a proceselor de plată pentru a sprijini parteneriatele. Acest lucru se reflectă însă și în acțiunile de control. Știm că în acest moment Comisia vrea să ajungă la o uniformizare, o centralizare și mă interesa o propunere concretă, o imagine concretă unde sunt uh, dificultățile cu care vă confruntați. A treia întrebare se referă la rețele. Uh, dacă ați putea concretiza și pe acest punct. Mulțumesc. Elio Roș, vă sunt Domnule Oro, aveți cuvântul. Oui, euh, merci, Madame la Présidente. Monsieur... Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule raportor, doream să iau cuvântul lega- în legătură cu persoanele cu handicap. Cred că persoanele cu handicap sunt cele care au uh, cea mai mare nevoie de solidaritate. Însă deseori această solidaritate este susținută numai de voluntari sau de asociații caritabile care la rândul lor au nevoie de sprijin și uh, trebuie să aducem un omagiu devotamentului de care dau dovadă. Aici intră în calcul nevoile financiare, dar nu numai nevoile financiare, ci și cele de asistență tehnică pentru asigurarea unei bune funcționări a acestor asociații. Uh, funcționarea acestor asociații, mai ales în cazul în care ele beneficiază de uh, subvenții publice. Ei bine, în acest caz, funcționarea organizațiilor trebuie să respecte niște reguli extrem de riguroase care depășesc capacitatea uh, personalului care lucrează uh, aici. Știu că Fondul Social European intervine atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere al asistenței tehnice în acest sens, însă, uh, domnule Olson, vă întreb cum am putea să comunicăm publicului care este sfera de aplicare a Fondului Social European, mai ales în ceea ce privește persoanele cu handicap. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Sean Kelly. Mulțumesc, domnul Sean Kelly. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că oricine este de acord cu uh, punctele susținute în această uh, prezentare bineînțeles, necesitatea bunelor practici, simplificarea plăților, diseminarea bunelor practici, toate acestea sunt um, aspirații împărtășite de toată lumea. Însă, uh, întrebarea este cum reușim să facem aceste lucruri. S-a vorbit deja în trecut despre simplificare și domnul Barroso a abordat acest uh, um, subiect de mai multe ori și cum vom reuși să facem această simplificare și cine se va ocupi, ocupa de ea? Pentru că am, am văzut cazuri de proiecte foarte bune, dar costurile și timpul pe care trebuia să-l petreacă pentru a uh, face cererile de finanțare erau mult prea complicate. Și atunci, cred că trebuie să identificăm unde apar aceste obstacole Este vorba de o problemă legată de regulamentele impuse de comisie sau de un exces de entuziasm din partea statelor membre? Ar trebui să facem o listă a punctelor unde putem interveni unul câte unul pentru a uh, îndeplini acest obiectiv de simplificare și dacă reușim să facem acest lucru vom da un exemplu pozitiv Europei și uh, vom putea avea o acțiune mai pertinentă, mai eficientă decât în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că îi vă dăm acum cuvântul domnului Olson pentru a răspunde la aceste întrebări. Thank, thank you very much for, for the support. Mulțumim foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste opinii. Se pare că mai este o intervenție. Doamna Oconi. Mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scuze că nu m-am semnalizat corespunzător mai devreme reflexie de împărtășit cu dumneavoastră. Eu sunt, după cum știți, pentru o simplificare a procedurilor în Europa. Astăzi uh, uh, știm că creditarea a, a scăzut și că fondurile acordate statelor membre au scăzut și ele, ceea ce sigur nu face bine nimănui. Deci nu aș vrea ca o rată scăzută de consum a fondurilor structurale să le pună în pericol existența pe viitor. Și dacă rata de consum a acestor fonduri este scăzută, este pentru că și procedura e foarte complexă. Se schimbă procedura cu fiecare program financiar, iar acest lucru ne complică demersul. Pentru că dacă la fiecare nou program financiar regulile se schimbă, acest lucru înseamnă că se creează o birocrație suplimentară pentru statele membre și apar uh, dificultăți, complicații. Deci, de fiecare dată când vrem să simplificăm, de fapt, complicăm. Probabil că ar fi mult mai bine să avem proceduri stabile. Acest lucru ar reprezenta o garanție, cel puțin. Nu știu dacă m-am explicat bine. Ar trebui să gândim pe termen lung, să gândim o procedură pe baza experienței avute, o procedură care să dureze mai mult, să fie perenă, iar acest lucru ar simplifica totul de la bun început. Mulțumesc! Domnule Olson, da, mulțumesc foarte mult. Am să trec direct la întrebări. În ce privește articolul 11, în uh, raportul meu, în aviz, avem câteva modificări propuse pentru o nouă formulare a articolului. Doamna Schröter, o să vedeți acest lucru. Încercăm să reformulăm pur și simplu textul acolo unde scrie în engleză where appropriate, in accordance with current rules and practices, ar trebui să uh, se modifice textul, să spună in agreement with the relevant partners, adică nu în conformitate cu regulile naționale, ci uh, în concordanță cu partenerii. Um, comisia poate să ia inițiative, ținând contactul cu statele membre, să emită orientări și să facă schimb de bune practici pentru a pregăti elementele necesare pentru monitorizarea și evaluarea periodice. Aceasta este propoziția pe care am uh, luat-o din tratat și am introdus-o în textul nostru. Tratatul vorbește despre o metodă deschisă de coordonare. Comisia și statele membre ar putea să folosească o astfel de metodă de coordonare pentru a promova principiul parteneriatului, cred eu. Deci, aceasta ar putea fi o idee. De asemenea, mai adăugăm aici, Comisia, în cooperare cu actorii interesați, vor întocmi un cod de bune practici europene pentru aplicarea principiului parteneriatului. Și mai concret, în ce privește codul de bune practici, uh, putem să discutăm mai târziu. În ce privește rețeaua aceea regională de uh, excelență, regiunile care cred că sunt cele mai bune ar trebui să formeze o rețea între ele și să le arate celorlalte cum se pot forma bunele practici. Joi uh, voi avea o ședință cu Comitetul Regiunilor și le voi uh, propune acest lucru, să facă schimb de inițiative. În ce privește simplificarea? Uh, mulți dintre dumneavoastră, domnul Kelly, doamna Schroeter, au vorbit despre acest lucru, chiar și doamna Oconi. Ei bine, se pare că întotdeauna Există proceduri administrative și financiare foarte complexe care sufocă, practic, programele de fonduri structurale și care descurajează oamenii, așa cum a spus și domnul Kelly. Prea multă hârțogărie, prea multă bătaie de cap, oamenii sunt pur și simplu descurajați. O posibilitate ar fi următoarea – să încercăm să folosim acele granturi globale, cele fonduri nerambursabile globale, pentru că astfel se lasă mult mai mult loc pentru programele mici, pentru organizațiile mici. Așa nici nu mai umblăm la proceduri. Organizația uh, globală care se ocupă de toate fondurile cuprinse în acel program este cea care asigură interfața cu Comisia. Noi credem că auditurile și controlurile trebuie să fie raționalizate, iar plățile și garanțiile financiare și prefinanțarea ar trebui să fie toate adaptate la nevoile beneficiarilor, mai ales când este vorba despre uh, parteneri de talie mică. Credem, deci, că e nevoie de mai multă prefinanțare multe, mai multe metode și posibilități de prefinanțare, deci, în cadrul fondurilor structurale. Organizațiile care reprezintă întreprinderile mici și uh, organizațiile din, din economia socială, ONG-urile, ar trebui, cred eu, să aibă un rol de jucat în acest parteneriat, deoarece ele știu exact ce se poate schimba și care e situația. În ce privește uh, remarca dumneavoastră despre persoanele cu handicap și despre cum putem să diseminăm uh, ideea fondurilor structurale în rândul publicului și cum să ajungem la grupurile vulnerabile, mă preocupă și m-am uh, gândit la un exemplu bun. Programele operaționale din Spania condus de Fundația UNSE și de alte câteva fundații private de acolo. Această fundație spaniolă se dedică foarte mult persoanelor cu handicap. Și astfel, iată, facem o legătură directă între persoanele cu handicap și uh, programele uh, cu fonduri structurale. Se poate face acest lucru, iată. Și de ce nu s-ar putea face și în alte țări? Trebuie să descentralizăm uh, programele operaționale. Acest lucru se impune dacă vrem ca ele să fie cunoscute mai bine și să fie diseminate la nivel local. După cum spuneam, politica de coeziune este cea în care Uniunea Europeană are nevoie de cetățeni și în care trebuie să adaptăm instrumentele de informare și diseminare la uh, cetățeni, la nevoile lor. Deci parteneriatul să se facă în funcție de ei, iar uh, programele operaționale trebuie și ele gândite altfel. Mai am uh, în minte câteva exemple foarte bune de asistență tehnică acordată uh, ONG-urilor. Am menționat Slovenia și țara Galilor în prezentarea mea, dar mai există exemple și din Germania. Există o legătură clară între aceste organizații care primesc asistență tehnică pentru a disemina fondurile structurale în regiunea, în țara lor. Și uh, mie mi se pare că acest uh, mod de a proceda este unul foarte bun. Deci, acolo unde se trimite asistență tehnică și se dorește construire de capacități, trebuie să apelăm la astfel de organizații. Președinta. Mulțumesc, domnule Olson. Cred că ar fi util să avem și noi raportul dumneavoastră pentru ca să putem lucra pe noul pachet legislativ. Cred că majoritatea colegilor ar fi în favoarea unor inițiative de jos în sus în contextul acestei noi politici de dezvoltare și uh, sperăm să avem uh, programe de tipul celui lider care a fost uh, foarte apreciat peste tot în Europa. Sperăm să apară o nouă inițiativă de acest fel în politica regională. Eu personal sunt de acord cu dumneavoastră și anume că una din provocările cele mai mari este construirea de capacități. Știu că mulți parteneri de la autorități de management și din alte părți nu au capacitatea efectivă de a participa la aceste parteneriate care li se oferă. Credeți că trebuie să investim mai mult în uh, capacități uh, dedicate acestora. Mulțumesc foarte mult prezentare și am înțeles că o veți uh, discuta și cu Comisia Europeană. Sper să-i puteți influența pozitiv. Mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, Dear colleagues, Dragi colegi, Acum putem trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. Înțeleg că domnul Jean-Paul Bese a venit. Așadar, mergem la punctul 12, dincolo de PIB, evaluarea progreselor într-o lume în schimbare. Am să dau cuvântul domnului Bese, care este raportor pentru acest aviz. Apoi, oricine dorește să intervină va putea face acest lucru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra importanței avizului pe care trebuie să-l emitem pe marginea propunerii comisiei. Propunere a comisiei care se, referște la, care se referă la indicatorii de măsurare a progresului și a dezvoltării. Aici nu este vorba despre o problemă tehnică, nu este vorba despre o problemă pur și simplu statistică, ci de un aspect politic central din punctul meu de vedere, pentru că determină ceea ce va orienta pe viitor alegerile politice ale Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește politicile de coeziune regională. În avizul pe care îl propun uh, spre adoptare Comisiei, preconizăm uh, un sprijin față de propunerea Comisiei și față de activitățile Eurostat pentru implementarea unei serii de indicatori complementari față de produsul intern brut, PIB, GDP în engleză, punând în aplicare niște instrumente complementare de măsură față de instrumentul care în prezent domină uh, alegerile noastre și anume PIB-ul. Aceste noi instrumente ar uh, trebui să fie o reflexie a două sectoare principale, pe de o parte mediul și pe de altă parte problemele sociale, stabilitatea și integrarea socială. Așadar, este un aspect de interes pentru uh, întreaga Uniune Europeană, pentru toate disciplinele, disciplinele și activitățile. Este vorba despre un instrument care să permită, sau mai multe instrumente care să permită o mai bună cunoaștere a realității, o mai bună evaluare a situațiilor și care să uh, Uh, favorizeze niște alegeri mai pertinente care să permită o apropiere între politica europeană și preocupările cetățenilor, mai ales în ceea ce privește politicile de coeziune regională. Însă, Viziunea și alegerile noastre politice nu pot fi decât parțiale, trebuie să admitem acest lucru și astăzi dispunem de un singur indicator, un indicator unic, produsul intern brut, pe care se bazează toate politicile. Este un indicator care și-a dovedit um, eficiența în măsurarea creșterii economice, un indicator care a adus o mai bună cunoaștere a um, terenului, a, a, a aspectelor așa cum sunt ele pe teren, uh, dar care este limitat prin natură, pentru că progresul uman, dezvoltarea umană nu se pot limita numai la produsul intern brut și bunăstarea populațiilor nu poate fi măsurată numai printr-o curbă, curbă economică. O viziune pur și simplu economistă bazată pe PIB deformează realitatea, o face înșelătoare și nu ține cont de elemente cel puțin la fel de importante ca și creșterea PIB-ului în evaluarea progresului uman. Produsul intern brut singur nu poate să se uh, considere o adevărată busolă. Este nevoie și de alte elemente care să fie luate în considerare în evaluarea pe care o facem, ca de exemplu șomajul, precaritatea, inegalitatea, sănătatea, nivelul educației, calitatea mediului, calitatea vieții, bunăstarea, protecția resurselor, calitatea aerului și a apelor, accesul la serviciile de bază, diferitele tipuri de poluare, și trecutul recent ne arată că deseori există o separare între creșterea economică și integrarea socială, între creșterea produsului intern brut și protecția mediului. Și atunci trebuie să ne punem cunoștințele într-un echilibru, să ne echilibrăm mijloacele de evaluare, creând pe lângă produsul intern brut un inde- un, indi- un indice global care uh, să arate presiunea de care depinde creșterea noastră economică, în al doilea rând un indice al calității, un indicator al calității uh, vieții și al bunăstării care să fie bazat pe indicatori sociali. Dacă vom reuși să avem o viziune mai integrată, mai globală, mai eficientă, uh, a politicilor regionale, atunci trebuie foarte rapid să dispunem de instrumentele potrivite de măsură. Și pe baza acestor noi criterii care vor veni să completeze produsul intern brut, politica de coeziune regională poate să intre într-o nouă fază, poate să dispună de niște criterii de eligibilitate a regiunilor față de fondurile europene mai bune, tocmai pe baza utilizării tuturor indicatorilor și poate să dispună de o mai bună Uh, clasificare a regiunilor. Nu există nicio problemă tehnică de nedepășit pentru punerea în aplicare a acestor noi indicatori. Este pur și simplu o problemă de voință politică uh, o voință politică de implementare reală a unei politici de dezvoltare durabilă, care, vă reamintesc, dragi colegi, constituie coloana vertebrală a modelului de dezvoltare european și care se bazează pe trei piloni indisociabili, pilonul economic, pilonul social și mediul. Vă mulțumesc! Michael. Mulțumesc, dragi colegi. Acum vom face schimbul de opinii cu colegii și Mihail este primul pe listă. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, domnule raportor, PIB-ul este un sistem acceptat pentru măsurarea bunăstării unui stat cercetătorii, oamenii de știință au uh, ridicat de-a lungul timpului unele critici uh, asupra acestui sistem. Am discutat uh, diverse aspecte legate de acest sistem. În principiu, nu suntem împotrivă să pornim de la PIB într-o discuție politică. Așadar, acesta ar fi uh, punctul de bază de la care pleacă discuția, dar eu nu sunt foarte optimist. Dacă PIB-ul este, nu sunt foarte sigur dacă PIB-ul este un indicator foarte clar și exact măsurabil. Ar trebui să luăm în calcul două puncte. Pe de o parte, știința poate aduce contribuții concrete și putem vedea dacă acești indicatori sunt de fapt o măsurabili și putem face și o evaluare, numai, eu că, numai că eu sunt ceva mai puțin optimist. Ă, lumea științei a încercat să măsoare inclusiv ă, gradul de fericire a populației. Dar aici vorbim de politici de coeziune și vorbim de finanțe, de bani. Nu știu dacă se poate lega acest uh, sistem de evaluare uh, cu un sistem foarte concret monetar. Trebuie să gândim într-un uh, set de dimensiuni monetare în acest caz. Din practica mea, ca primar, pot spune că trebuie să găsim un criteriu comun acceptat, măsurabil, clar măsurabil. În Baden-Württemberg, Ministerul uh, Economiei a început să utilizeze alți indicatori, uh, indicatori naționali, uh, unde s-a constatat că creșterea locurilor de muncă uh, de exemplu, uh, nu este legată de PIB. Uh, în regiunea în care exista creștere bună, s-a constatat că nu uh, situația de facto nu era atât de bună economică, pe când în regiunea unde numărul locurilor de muncă era mai mic, stadiul, bunăstarea, uh, standardul de viață era mai mare. Așadar, uh, se procedează cumva nesistematic și trebuie să luăm în calcul foarte mulți indicatori deodată. Dar, în practică, pentru că tocmai am dat un exemplu, ne izbim de o nouă problemă și anume uh, cum facem ca din ceea ce am descoperit că funcționează prost în trecut să uh, ajungem la un sistem mai bun pe viitor. Așteptăm așadar să ajungem la un consens și de aceea se și deschide această discuție. Uh, ideea de bază este corectă, dar trebuie să știm că trebuie să luăm în calcul discuția științifică. Discuție care nu este nici pe departe încheiată. Așadar, ar trebui să ne ocupăm uh, cu precădere de această chestiune. și de aceea cred că trebuie să dau impulsul acestei discuții înainte de a lua o poziție politică din acest punct de vedere. Uh, Mulțumesc, doamna Suzana Bușrat. Já jsem si ehm, se zájmem vyslech. Dragi colegi, am ascultat cu mare interes această nouă propunere și pe lângă PIB, dacă ar fi să introducem mai mulți indicatori, am putea poate să avem o imagine mai completă a situației. Să identificăm mai întâi identificatorii, eh, indicatorii și apoi să vedem care este metoda de aplicare, cum anume determinăm acești indicatori, cum îi măsurăm. De exemplu, parametrii uh, care se referă la mediu au fost deja utilizați uh, în cadrul unor proiecte. Uh, factori legați de calitatea apei, calitatea aerului și astfel dar sunt um, acești parametri pot fi irelevanți, de exemplu, în unele uh, domenii. Așadar, trebuie să ne punem întrebarea uh, care sunt uh, factorii relevanți. De exemplu, în planul educației trebuie să ne întrebăm care sunt factorii care uh, ajută la un nivel mai bun, o calitate mai bună a educației. Uh, de asemenea, un alt indicator, uh, rata șomajului, foarte foarte multe aspecte legate de acest indicator sunt de fapt în strânsă legătură cu legislația națională din statul respectiv. Sistemele variază de la un stat la altul și se ridică întrebarea uh, în ce măsură un astfel de sistem ar fi credibil mai sunt puncte controversate. De exemplu, acest, această încercare de a măsura nivelul de uh, fericire, de mulțumire. În orice caz, se pot ridica în discuție foarte multe idei diferite, pentru că oamenii s-ar teme că ar exista un uh, impact negativ asupra mediului. Ar trebui introduși parametrii suplimentari. Dar avem o altă problemă. Am decis deja în sensul unei metode de simplificare a procedurilor uh, de obținere a fondurilor structurale. Dacă apar mai mulți parametri și mai mulți indicatori în ecuație, acest proces va fi îngreunat. De aceea eu aș fi întotdeauna în favoarea unui set simplu de parametri. Acești parametri suplimentari s-ar putea lega numai de acele proiecte unde sunt relevanți. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să plec de la propunerea colegului meu legată de PIB uh, și de modul în care uh, este văzut acest indicator de oamenii de știință. Acest uh, aviz aș spune că de la primul până la ultimul rând nu este um, aplicabil. Uh, am încercat aici, în Parlamentul European, uh, cei care suntem responsabili pentru această temă, PIB, am încercat să vedem cum se aplică acest indicator la măsurarea bunăstării. Este o încercare care ar influența solidaritatea de care ne bucurăm în Europa. Dacă acceptăm acest lucru, dacă permitem acest lucru, so indicatorii sociali uh, să fie puși pe același plan cu PIB-ul, atunci renunțăm la ideea de solidaritate, pentru că ar însemna că unele regiuni s-ar confrunta cu probleme majore Există regiuni în Germania care sunt foarte bogate, sunt încă regiuni miniere foarte uh, bine dezvoltate economic. Pe de altă parte, sunt regiuni în Europa care nu au această posibilitate. Așadar, dacă lăsăm să se întâmple acest lucru, am, nu am face decât să deschidem ușa uh, unui sistem discreționar. Fie că indicatorii sunt legați de șomaj sau de schimbarea climatică, cum, cum îi putem considera egali în evaluare ca importanță? Este vorba de statistici aici, dar este clar că într-o regiune care este săracă, cu un PIB scăzut, nu își poate nu își poate permite să investească în tehnologie pentru protecția mediului. Și dacă legăm acest lucru de strategia UE 2020, unde uh, există metode de finanțare foarte bine ancorate pentru rezolvarea problemelor sociale, eu cred că aceasta este ideea de bază a Uniunii Europene nu să începem să aruncăm cu indicatori în dreapta și în stânga. Dorim să, asigur, să ne asigurăm că pe plan european, că noile agenturi, uh, agenții europene pot uh, asigura un, o solidaritate socială, așa cum ne dorim. Comisia pentru Uh, mediu poate fi de acord cu această inițiativă, dar noi aici, în această comisie, nu. Cher coleg. Patrice Tirolian. Stimați colegi, dați-mi voie să-i mulțumesc întâi raportorului, domnului Jean-Paul Besset, pentru munca pe care a făcut-o. Documentul dumnealui uh, conține câteva piste de reflexie colectivă și anume indicatori complementari pentru PIB. Alegerea acestor instrumente de măsură uh, este în funcție de valorile noastre, pentru că aceștia reflectă indicatori de dezvoltare. Noi, ca conducători politici, avem nevoie de statistici, desigur, pentru a putea lua deciziile cele mai informate. Iată de ce eu propun să supunem acest text comisiei. Mi se pare că este util pentru că face o reechilibrare. Lasă un loc mai important problemei de mediu, de exemplu. Iar acest lucru mi se pare foarte util. Aș fi vrut, desigur, ca textul să includă și de indicatorii economici și social existența sau alternative, atunci ar fi avut mai multă pertinență. Deci, uh, sunt de acord cu unele dintre propunerile raportorului, însă mi se pare că am fi mult prea optimiști să sperăm să obținem uh, modificarea acestor uh, indicatori, având în vedere care este contextul actual. Sunt convinsă să că politica economică în general trebuie să fie performantă în domeniul protecției mediului, a sănătății, a educației și să permite accesul la noile tehnologii ale informației. Trebuie să avem un sistem de valoare eficace a acestei politici de coeziune dacă vrem să ne apropiem de Europa 2020, așa cum o vedem noi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta Elizabeth Schroeder. Cred că aici trebuie să intervin dincolo de PIB. Această discuție uh, a început în OECD și a fost salutată de majoritatea participanților la discuție. Dar uh, nu de membrii verzilor. Cea mai mare fracțiune uh, în Comisia de Mediu este PPE și uh, raportoarea vine din fracțiunea uh, libera, democraților li, liberali. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, nu știam care este traducerea acestei fracțiuni în limba germană. Este vorba despre grupul Libertate și Democrație în Europa. noi găsim această chestiune importantă, pentru că, așa cum s-a spus, PIB-ul ă, reprezintă doar o dimensiune în această discuție și mai mult fragmentează decât ne ajută să ajungem la o abordare unitară. Așadar, ar trebui luați în calcul alți și alți indicatori ca să putem uh, îmbunătăți sistemul. Uh, la, în cazul PIB-ului se măsoară și investițiile dintr-o regiune. Dacă discutăm de o regiune săracă uh, care are nevoie să primească finanțare UE, dacă integrăm în sistem acest indicator, nu vom ști dacă veniturile din acea regiune sunt uh, distribuite uniform. Și acest lucru uh, va dezavantaja regiunea respectivă. Există o serie întreagă de studii ale Comisiei care demonstrează acest lucru. Uh, deja din anul 2000 încoace am avut o serie de studii care demonstrează ceea ce spun eu și de aceea cred că este foarte important să ne gândim bine dacă totul se învârte în jurul PIB-ului. Eu cred că ar trebui făcut apel și la alte criterii. În plus, nu este clar dacă unele, uh, unele date statistice din statele membre uh, sunt uh, tratate unitar. Este vorba numai de statistici care au avut loc la nivel național. Ar trebui să le luăm și pe acestea în calcul în viitor. Eu cred că ar trebui să existe un set de criterii uh, aplicate internațional și care să poată fi utilizate de Comisia Europeană fără semne de întrebare, fără discuții. Da, este posibil ca unii dintre dumneavoastră să nu fie de acord cu acest lucru, dar uh, există și alte standarde care se pot aplica unei regiuni. datele există și sunt evaluate. Așadar, nu este vorba de descoperirea unor date noi, ci de verificarea unor date deja existente. Cred că în acest sens avizul este uh, foarte echilibrat, uh, obiectiv, formulat, dar în mod clar având în vedere că trebuie să ameliorăm sistemul, nu putem spune, da, este o evoluție nemaipomenită a PIB-ului și acest lucru uh, demonstrează că regiunea o duce bine. Până la urmă, această evoluție a PIB-ului în statistici câteodată nu are nimic de a face cu realitățile de la fața locului și vă pot da multe exemple. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine dacă se poate aplica eficient acest indicator sau nu. Și dacă nu, cumva există indicatori mai preciși. Acesta este până la urmă scopul acestui document de lucru și scopul discuției noastre. Ar fi absurd să nu discutăm aceste lucruri. François Mulțumesc foarte Mulțumesc. Urmează François Alfonzi. Doamnă președinte, aș dori mai întâi să-i spun colegului Piper că dumnealui ne învinovățește de o abordare ideologică, însă intervenția dumnealui a fost uh, un exemplu de ideologie. Elizabeth a spus că această problemă nu stă doar în atenția verzilor, ci în atenția tuturor grupurilor din acest for. Ne apropiem de o nouă etapă de programare, așa că e momentul să ne interogăm cu privire la valabilitatea acestor criterii. Dar nu le contestăm valabilitatea în sine, ci ne gândim dacă n-ar trebui să-i completăm și să adăugăm și alte puncte de vedere. Nu dorim să eliminăm PIB-ul ca criteriu, ci să-l completăm. Uh, s-au adăugat criteriul social și de mediu. Uh, un criteriu social bun ar fi uh, indicele costului de viață. De dacă comparăm două regiuni unde traiul este mult mai scump decât într-o alta, atunci mi se pare evident că populațiile din cele două regiuni nu se află în, în într-o poziție de egalitate. Iar în ce privește criteriile de mediu, noi încercăm să promovăm politici în Europa care sunt însă voluntariste. Este vorba de politica de combatere a schimbărilor climatice, spre exemplu. Eu cred că aceste criterii ar trebui să fie incluse în politicile regionale și în susținerea pe care o acordăm regiunilor. Să zicem că avem uh, două proiecte concurente pentru o zonă portoară. Unul care e susținut de un oraș foarte mare și important, care are deci susținere mare, și unul de un oraș mai mic. Proiectele însă ambele propun uh, economii foarte importante în materie de CO2, propun scurtarea distanței, uh, de călătorie pe mare, de exemplu. Se leagă Franța de Corsica mult mai repede. Deci, uh, iată, o investiție pe care am putea să o susținem, chiar dacă provine din partea unui oraș mai mic, nu-i așa? Eu, în orice caz, vă îndemn să reflectăm într-un mod cât mai chipzuit și nu ideologic. Constanțe Crel. Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte interesant că mă pot lega chiar de spusele antevorbitorului meu. Am văzut că putem decide dacă Comisia Regii a văzut care sunt dimensiunile care pot apărea aici categoric că noi avem o altă abordare decât Comisia de Meniu, Mediu. Va trebui să vedem ce se poate face. În afară politicii de coeziune, cu siguranță este vorba și de proiecte europene unde se aplică și alți indicatori în afară de PIB, fără niciun fel de problemă. De aceea, din punct de vedere al Comisiei de Mediu, este cu siguranță foarte bine să se discute lucrurile. Dar uh, vrem să, trebuie să uh, prezentăm un aviz care susține politica de coeziune și uh, care să reflecte viziunea noastră asupra acestei politici. este foarte clar că PIB-ul uh, trebuie să fie un indicator în cadrul acestei politici, dar uh, nu, nu este foarte clar cât de relevant a dovedit acest factor. Uh, eu cred că trebuie să rămânem la PIB și acest, aceasta este ideea pe care trebuie să mergem înainte. dacă acest indicator al costurilor uh, de viață este luat în considerare, atunci uh, trebuie să ne gândim că în Germania, de exemplu, multe alimente sunt uh, subvenționate de stat. Atunci este foarte clar că în alte regiuni aceste costuri sunt o chestiune importantă Așadar, apariția unor alți indicatori ar face lucrurile mai complicate. Dacă se dovedește uh, că la nivel european măsurătorile sunt um, unitare, din punctul meu de vedere, cred că este important ca pe plan Uh, regional să se aplice și alte criterii, dar la evaluarea la nivel european avem nevoie uh, să vedem cine sunt uh, beneficiarii, cine ar trebui să beneficieze de pe urma politicii de coeziune și dacă există indicatori măsurabili, dar în toată Europa pe aceleași principii statistice uh, ar trebui să existe indicatori care să plece de la aceleași, uh, de la aceleași principii. Uh, și nu vreau să spun că Eurostat ar putea falsifica statisticile, vreau să spun că statisticile sunt interpretabile. Așadar, când este vorba de alegerea unor indicatori. Nu prea putem avea o clasificare foarte clară a indicatorilor care să se aplice la nivel european. Aș fi foarte uh, prudentă în această abordare și aș fi foarte prudentă și cu uh, ideea introducerii unor noi indicatori. de exemplu, șomajul sau ce alți indicatori ar putea fi luați în calcul. Dar trebuie să ne asigurăm că metoda, metodologia este unitară. De asemenea, tot discutăm că trebuie redusă birocrația și din punctul meu de vedere, ă, dacă dorim să lucrăm pe noi statistici, este foarte clar că ă, acest lucru poate fi aplicabil numai în măsura în care este și util. Sigur că se pot uh, folosi și alți indicatori, dar nu, asta este, uh, nu acesta este rolul nostru. De asta se pot ocupa statele membre. Trebuie, noi trebuie să demonstrăm că PIB-ul este un criteriu unitar pentru proiectele viitoare. pentru beneficiarii care vor să participe la proiectele acestea. László Szurian. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Azt eh, szeret... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele PPE-ului și în calitate de raportor din umbră, aș vrea să spun că, sigur, trebuie să rămânem deschiși la diferitele propuneri de indicatori. Atâta vreme cât ei slujesc scopului. Însă, aș vrea să mai spun uh, în mod uh, absolut categoric că sunt de acord și cu opinia socialistă enunțată mai devreme. Nu există alți indicatori uh, pe moment pe care să ne putem baza pentru a repartiza fondurile între regiuni și state. Asta nu înseamnă, desigur, să nu luăm uh, în considerare studiile făcute și să nu uh, recunoaștem diferențele. Însă, PIB-ul cu siguranță nu reflectă în mod um, exact și total uh, realitatea. Deocamdată însă nu avem nimic mai bun la îndemână. Timp de mai mulți ani uh, a fost demonstrat faptul că modul de calcul al PIB-ului poate fi schimbat pentru a arăta realitatea mai bine. De asemenea, venitul național brut ar putea fi luat în calcul. În orice caz însă, nu putem să ignorăm faptul că această modificare a indicatorilor reflectă niște interese parțiale. Acest lucru trebuie să reiasă foarte clar. Această comisie, dacă dorește să sprijine dezvoltarea regională, ar trebui să se asigure că politica de dezvoltare funcționează. Eu cred că decizia luată în timpul votului a fost o decizie foarte bună. Și asta pentru că, pe de o parte, ea deschide ușa intereselor și intențiilor uh, de schimbare, însă pe de altă parte spune că trebuie să păstrăm modul de repartizare actual deocamdată, adică să luăm în considerare PIB-ul local. Problema este următoarea cum să repartizăm fondurile pe care le avem la dispoziție. Ei bine, trebuie să fim precauți, să facem o monitorizare, pentru că, nu e așa, trebuie să ne bazăm și pe experiența din trecut, pe cunoștințele pe care le avem și pe care le putem utiliza la nivelul întregii Uniune. Deocamdată, însă, în etapa în care ne aflăm, cred că suntem departe de a extrapola. De asemenea, mai vreau să spun că avizul pe care îl avem deocamdată este suficient de nuanțat. Reflectă, și aceasta este părerea generală a PP-ului, reflectă faptul că dorim o inovare și bineînțeles că vom accepta acest lucru. Desigur, mai sunt și câteva fraze despre importanța PIB-ului. Însă aceste fraze cred că sunt mai degrabă acele formulări politicoase în spatele cărora trebuie să citim uh, esența, de fapt. Putem, sigur, să fim uh, sensibili și să reacționăm ca atare, dar eu cred că a fost uh, reconfortant să văd că în această discuție nu a existat uh, divergențe de opinie între noile și statele membre mai vechi. Statele fondatoare sunt de acord cu statele noi și unul dintre statele fundatoare este cel care a susținut cel mai mult faptul că PIB-ul trebuie să rămână ca un indicator. În fine, PP-ul este de părere că textul avizului trebuie să fie modificat în fund, dar deocamdată nu cred că vom putea ajunge la un consens total. Sigur, însă noi nu putem să hotărâm acum care vor fi uh, cei mai buni indicatori uh, pentru anul viitor. Deocamdată doar ne exprimăm opiniile și nu vrem să limităm dezbaterea. Desigur că lucrurile vor evolua și trebuie să se întâmple așa. Pentru moment încă, însă, dați-mi voie să spun că nu trebuie să ne abatem de pe calea deja cunoscută pentru a ne lansa pe noi cărări. Dacă această schimbare va aduce ceva bun și suntem siguri de acest lucru, atunci sigur că vom îmbrățișa. Dar deocamdată nu este cazul. E ca atunci când un stat membru își schimbă legea electorală. Trebuie demonstrat că urmarea schimbării situația se va îmbunătăți. Și că alegătorii vor fi mai bine reprezentați. Deci, dacă aici um, o comisie a Parlamentului vine cu o propunere de schimbare, trebuie să știm clar ce schimbă asta în politică de coeziune. Deocamdată însă modificările acestea nu aduc uh, mari inovări și nu suficient de fiabile. Mai avem încă multe de făcut, multe de gândit. În orice caz, trebuie să fim uh, foarte atenți, să venim cu ceva mai bun, cu o inovație, nu? Dar deoarece acționăm pe un tărâm nesigur, aici eu să nu încercăm să mergem prea departe. Și oricum acest acord uh, nu pare foarte apropiat. Dar, în orice caz, trebuie să ne asigurăm că cei care au nevoie de cel mai mult ajutor îl primesc și nu mă gândesc doar la insule. Deocamdată am avut un sistem care a favorizat regiunile ultraperiferice și periferice, deși există și regiuni uh, mai în centru care se găsesc în situații dificile. Deci indicatorii actuali nu sunt suficienți pentru a releva uh, gradul de dificultate al regiunilor. Probabil că avem nevoie de o schimbare a indicatorilor. Deci, cred că în ce privește pe colegii cu spirit verde, le-aș spune că ar trebui să se gândească și la modul de utilizare a fondurilor care se distribuie pe baza PIB-ului. Sigur că exemplul cu Corsica este foarte bun, dacă investiția este propice pentru mediul înconjurător, ar trebui probabil să favorizăm acest uh, tip de proiect în detrimentul unuia care e susținut de un oraș mai mare. Deci chiar dacă proiectul respectiv nu se bucură de sprijinul uh, de un sprijin foarte mare, ci de un sprijin din partea unui mai mic, să-l susținem. În orice caz, să acționăm în vederea scopului comun. Și aici ar trebui să fie prezent spiritul verde. Cred că grupurile politice sunt gata să colaboreze. Totuși, nu putem să trecem cu vederea indicatorii deja existenți și care au arătat că funcționează. Până acum s a făcut o distribuție între state membre și între regiuni care a fost cât de cât uh, acceptabilă. Iată deci cum uh, vedem noi uh, problema. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Europe Mulțumesc foarte mult. Domnul Oro, mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, voiam să spun că nimeni nu poate rămâne indiferent față de problemele ridicate de raportor. De altfel, chiar dezbaterea a arătat că nimeni nu a rămas indiferent. Din câte am înțeles, raportorul nu propune eliminarea PIB-ului, ci consideră că este un instrument care trebuie să continue să existe, dar care ar fi prea restrictiv pentru măsurarea progresului unei societăți. Și atunci, în plus față de PIB, ar fi bine să găsim alte instrumente. Nu spun că acest lucru va fi ușor, dar aș spune colegilor mei că uh, în politica sa de coeziune, Uniunea Europeană consideră deja că PIB-ul nu este singurul criteriu și iau uh, exemplul regiunilor care sunt eligibile în obiectivul 1 în cadrul fondurilor structurale. Pentru a fi eligibil pentru aceste fonduri, sigur că există criteriul PIB-ului, dar mai sunt și alte criterii și mai ales rata de șomaj. Ceea ce înseamnă că uh, Trebuie să deschidem o dezbatere în acest sens, pentru că, în mod evident, putem considera că este necesar să menținem PIB-ul, dar, în plus față de PIB, mai trebuie să găsim și alte instrumente. Așadar, să deschidem o dezbatere între noi, împreună cu specialiști și astfel vom avea inteligența de a găsi instrumentele adecvate. Probabil că nu va fi ușor să uh, cuantificăm uh, un anume criteriu sau altul, dar trebuie să deschidem această, să lansăm această dezbatere și poate că vom reuși să ne apropiem cât mai mult uh, posibil de realitate. Aceasta este provocarea care ni se deschide în față și dacă vom reuși să răspundem la ea, atunci în Uniunea Europeană vom da dovadă de exemplaritate și probabil că exemplul va fi urmat și de alte societăți. Jan uh, Brzezina. Uh, děkuji za slovo. Eh, z hlediska Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Brejina, din punctul de vedere al obiectivelor eh, politici și fondurilor structurale și anume de furnizarea asistenței pentru um, regiunile care au întârziere în dezvoltare, e bine, din acest punct de vedere, PIB-ul este un bun indicator pentru buna distribuție a fondurilor în vederea găsirii proporției adecvate a acestor regiuni care au întârzieri în dezvoltare față de acele regiuni care au un grad de independență mai ridicat și se pot um, uh, subvenționa singure și atunci trebuie să înțelegem cu toții că nu putem elimina acest criteriu, nu putem elimina acest indicator. Ceilalți indicatori mi se par paradoxal. Raportorul a vorbit despre bunăstare. Bunăstarea este legată oare de fericirea uh, umană? Mă întreb dacă persoanele cele mai fericite nu trăiesc cumva în zonele cele mai sărace. În orice caz, unele persoane consideră că PIB-ul poate fi îmbunătățit prin uh, intermediul fondurilor structurale, însă vorbim numai uh, în cifre, numai în procente și pe baza discuției pe care am ascultat-o, înțeleg că dacă dorim să utilizăm indicatori suplimentare, atunci i-am putea aplica numai în acele regiuni ultraperiferice periferice, în acele regiuni uh, extrem de specifice pe care, ea, pe care le-a menționat domnul Surian. Și atunci, acest lucru mi se pare paradoxal, pentru că politica regională va fi pur și simplu răsturnată. Rica Manner. Erika Manner. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin monen kertaan... Dragi colegi, s-a spus deja în repetate rânduri că este foarte important să avem acum această discuție și este de asemenea important să intrăm în detaliu și în profunzimea subiectului împreună cu specialiști și experți. Ehm, subiectul a fost deja privit din foarte multe puncte de vedere și o să-mi spun și eu părerea pe scurt. Eu consider că PIB-ul trebuie să rămână și pe viitor principalul criteriu. Acest lucru este un aspect important al solidarității europene. Uh, deci susțin PIB-ul, însă PIB-ul nu este un indicator suficient deloc, pentru că în uh, ca atare utilizarea PIB-ului drept criteriu nu ne permite să implementăm cu adevărat politica europeană mm, regională. Pe viitor, nu vom putea răspunde pe deplin provocărilor dacă utilizăm numai uh, PIB-ul. În Finlanda, de exemplu, problemele legate de densitatea mică a populației sunt uh, foarte importante și afectează competitivitatea. Și atunci am putea face o legătură între indicatorii pe care vom selecta și obiectivele strategiei UE 2020. Să vedem um, care uh, sunt uh, obiectivele de acolo și atunci modul, să vedem modul în care indicatorii regionali pot să răspundă cât mai bine acestor obiective și de asemenea susțin și reflexia legată de indicatorii de mediu. Aceștia vor fi importanți în viitor. Și cum s-a spus și mai devreme, în Europa ne confruntăm cu provocări foarte mari legate de schimbările democratice și demografice, îmi cer scuze. Um, Probabil că va trebui gândit și un indicator legat de îmbătrânirea populației, pentru că îmbătrânirea populației este un uh, factor foarte important. Și în acest sens trebuie să utilizăm uh, niște indicatori specifici. Uh, doamna președintă, domnule Bese, doriți să luați cuvântul sau nu? Nu? Bine, atunci, dragi colegi, putem încheia dezbaterea pe acest punct. A, nu, totuși domnul Bese dorește să ia cuvântul. Domnul Bese, sigur, doresc să spun și eu câteva cuvinte pentru a încheia acest schimb um, de idei uh, care s-a încins totuși între noi, rămânem totuși la un nivel politicos. Nu cred că e vorba aici să avem un spirit ecologist sau nu, un spirit verde, între ghilimele, sau nu, ci să avem un spirit deschis, să înțelegem uh, um, care este realitatea de astăzi și cum trebuie să aplicăm politicile noastre în contextul acestei realități, pentru că uh, această realitate nu mai este aceeași pe care o cunoșteam acum câțiva ani și în acest sens trebuie să înțelegem că lumea se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm ochelarii cu care privim lumea și această uh, idee a indicatorilor complementari față de PIB este o idee mondială în toate organismele, instituțiile internaționale, în toate mediile economice serioase se ridică această problemă, care este o problemă centrală. Uh, s-au făcut progrese în acest sens și uh, vin dintr-o țară, Franța, în care președintele Republicii, uh, care în același timp nu este unul dintre prietenii noștri politici, a înființat o comisie uh, specială uh, condusă de un economist american care își propune să studieze criteriile de stabilire a noilor indicatori. Înțeleg rezervele unora dintre colegii mei uh, legate de dificultatea acestui exercițiu, sigur, Uh, dar um, lucrurile pot fi contradictorii, pot fi complexe. Chiar și PIB-ul în calitate de indicator este contradictoriu și complex în foarte multe domenii. Nu este un indicator simplu și a fost nevoie de timp pentru a-l um, uh, preciza cât mai bine. Asta ne spune și Comisia. Lucrările, studiile au progresat foarte mult în acest sens. Uh, și trebuie numai să reunim niște indicatori care au fost deja explorați. Repet, cum spuneau și mai mulți uh, dintre colegii noștri, că nu se pune problema uh, renunțării la PIB ca indicator de referință. Nu, acest indicator continuă să existe. Este cel care uh, analizează creșterea economică, uh, cel care analizează pilonul economic al dezvoltării noastre. Uh, Însă trebuie să afirmăm că pilonul economic nu este suficient astăzi pentru a arăta care este realitatea. Există și pilonul social și pilonul de mediu și acești trei piloni sunt inseparabili și nu dispunem de suficiente instrumente precise pentru a analiza această dinamică și această complementaritate între um, cei trei piloni, sinergia dintre ei. Aceasta este problema și uh, citesc în sugestiile pe care vi le propun că uh, Trebuie să estimăm că instrumentul de măsurare a creșterii economice, PIB-ul, constituie o referință indispensabilă, dar insuficientă. Atâta tot nu ni s-a cerut să creăm ex nihilo un nou indicator. Sigur că trebuie să-i ascultăm pe experți, uh, uh, sigur că um, propunerea de a organiza o consultare și o, și o întâlnire aici cu experți este o propunere bună pentru a uh, fi informați cât mai bine asupra acestor reflexii care există. Însă trebuie să încurajăm Comisia să își accelereze uh, eforturile legate de implementarea de noi indicatori. Nu putem să um, uh, stăm cu brațele încrucișate, așteptând să mm, ne cadă ceva de sus, gata, făcut. Nu, trebuie să uh, dăm aceste semnale într-un mod foarte clar și vizibil din punct de vedere politic. Doamna președintă, înțeleg că um, Joachim Zeller dorește să mai spună câteva cuvinte. Nu redeschidem discuția, însă cred că vrea să spună ceva. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Este greu să mai adaug ceva după domnul raportor, dar cu siguranță că putem discuta dacă există indicatori care uh, descriu mai bine decât PIB-ul uh, calitatea vieții. Există Uh, o serie întreagă de propuneri cum se pot numi acești indicatori. Indicator pentru calitatea vieții, pentru calitatea mediului, pentru cercetare, pentru solidaritatea socială, egalitatea socială și așa mai departe. Există multe propuneri. Întrebarea este cât de valabil, cât de valizi sunt acești indicatori în mecanism. Sunt comparabili putem discuta despre aceste lucruri. Uh, dar este clar că trebuie descrise uh, condițiile, situațiile specifice din fiecare regiune în, din statele membre pentru a putea ajunge la o discuție legată de politica de coeziune în general. există impulsuri de la diversele comisii care arată că în ultimii ani ă, obiectivele politicilor UE nu s-au atins pe diverse domenii. Și trebuie să vedem ce se poate face pentru a ne atinge obiectivele propuse. Așadar, trebuie să ne asigurăm că ă, politicile de coeziune, politica structurală, este decisă la nivelul Uniunii Europene. Și să vedem cum se pot interpreta cel mai bine, cum se poate interpreta evoluția economică din regiuni. Vom vedea atunci concret unde putem face ceva la fața locului și unde trebuie investit. și atunci sigur că se poate vedea și ce descrie în linii mari PIB-ul. Ar trebui să nu ne desprindem de uh, politica structurală și, așa cum am propus eu, să reușim să reacționăm la nivel regional. Plus, nu trebuie să uităm procesele demografice în orice caz, trebuie să stabilim la nivelul comisiilor, fiecare comisii parlamentare în parte, cum abordăm această problemă. Cred că fiecare regiune trebuie să aibă ceva de spus în acest sens și nu putem face noi acest lucru în locul lor. În multe domenii sunt de părere că trebuie să vedem care sunt indicatorii sau criteriile măsurabile. Înainte de a introduce ceva total nou. Mulțumesc! Very much. Uh, Mulțumesc foarte mult! O, situația este următoarea. Mm, comisia Comisia de Mediu va vota raportul pe 29 noiembrie. Um, dacă Uh, avizul nostru va fi votat în 27-28 octombrie. Mm, cred că ar fi, ar fi o dată potrivită. Vă propun acum și un termen pentru amendamente, 5 octombrie. Și uh, vă rog să țineți cont că există niște restricții, niște constrângeri uh, de mm, calendar. Așadar, 5 octombrie, termenul pentru depunerea amendamentelor. Apoi, există și niște acțiuni de termen lung uh, pe care le-am uh, um, decis deja, și anume organizarea de audieri la începutul anului, prima jumătate a anului viitor și trebuie să le organizăm și pe acestea. Și acum trecem la uh, Punctul 14. Examinarea proiectului de aviză uh, privind um, facilitarea um, închiderii minelor de uh, cărbune necompetitive. Cred că Ian uh, dorește să ia cuvântul și să explice. Ia se omlouvám za rychle. Stimați colegi, îmi cer scuze Va trebui să am o intervenție foarte scurtă, pentru că, din păcate, votul din comisia responsabilă pe fund va avea loc foarte curând. Deci, din păcate, nu avem mult timp la dispoziție. Este, în orice caz, un aviz care privește soarta a 100.000 de cetățeni europeni. Directiva privind cărbunele va expira la sfârșitul acestui an și ne trebuie un temei legal care să sprijine activitatea minelor necompetitive de cărbune negru. Acestea sunt amenințate cu închiderea și, desigur, asta înseamnă pierderea multor locuri de muncă. Este cazul Germaniei, Spaniei și Slovaciei. Dacă aceste mine nu mai sunt competitive pe viitor, ele vor trebui să fie închise și uh, statul va trebui să intervine pentru a acorda ajutoare. Acest lucru va avea un impact regional, economic, social destul de mare. Așa că se cuvine ca noi, la comisie, să emitem un aviz. Amendamentele pe care eu le-am depus, de fapt, care au fost depuse de mai, multe, de mai mulți oameni, se împart în trei categorii. În prima categorie avem amendamente care explică situația, amendamentul 4, de pildă, se referă la faptul că Această problemă este rezultatul unui consens care a fost uh, greu de obținut în mai multe țări. De exemplu, în Germania, uh, foarte greu s-a ajuns la decizia ca minele să fie închise în 2018. Dar, între timp, Comisia a venit cu un nou termen și anume 2014. Eu cred că ar trebui să încercăm să amânăm acest termen. n-ar trebui să renunțăm la un acord politic obținut în mai multe state membre. De asemenea, amendamentele 5, 6 și 7 descriu și ele consecințele negative, economice și sociale ce ar rezulta de perma închiderii minelor. Amendamentele 9 și 16 se referă la principalele erori din propunerea Comisiei, și anume că închiderea acestor mine ar avea consecințe pozitive în ce privește cantitatea de CO2, adică s-ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Eu cred că, așa cum spun și experții, cred deci că gazele emise de aceste, sau combustibilul emis de aceste mine care se vor închide, va trebui să fie înlocuit de un combustibil importat. Prin urmare, costurile exploatării acestui combustibil vor fi dublate pentru că vom avea nevoie de transport. Trebuie să transportăm cărbunele în Europa și astfel generăm emisii. Iată deci că nu reducem gazele cu efect de seră și nu uh, combatem schimbările climatice. Amendamentul 15 se referă la niște măsuri de atenuare, politici regionale care să ajute aceste comunități să facă față consecințelor închiderii minelor. Amendamentul 18 conține niște termene propuse pentru închiderea minelor în anul 2020. Amendamentul 19 reprezintă un fel de discuție a acestui caz. Actualmente avem mine care nu sunt rentabile economic și deci au nevoie de ajutor. Dar după 2020, din cauza uh, fluctuație foarte mari a prețului cărbunelui, petrolului și gazelor, deoarece ele sunt legate între ele, s-ar putea să ajungem în situația în care minele să devină din nou competitive. Iată de ce amendamentul 19 introduce o excepție pentru uh, astfel de mine ce ar putea deveni rentabile. și se încearcă o excepție globală, pentru că în unele cazuri, în uh, zone izolate, minele sunt importante pentru regiune. Acest lucru apare la amendamentul 10, dacă nu mă înșel. Atât am avut eu de spus în introducere. Președinta, mulțumesc foarte mult. Există colegi în sală care ar dori să intervină? Marcus Piper. Ricardo Doresc uh, să-i mulțumesc domnului raportor în mod expres pentru acest aviz. În unele țări din Europa, mai ales în Spania și Germania, apare această problemă și anume din multe puncte de vedere, cărbunele nu mai este competitiv și uh, guvernul statului respectiv decide închiderea minelor a fost vorba de uh, termene mai lungi decât cele la care se referă acum Comisia. De aceea, în statele naționale, problema este foarte specifică. În decurs de câțiva ani, oamenii din regiunea respectivă fie că sunt uh, din Berlin, din Europa sau din Madrid, nu vor mai putea distinge foarte clar ce este posibil la nivel național și ce este posibil la nivel european. Unde anume se decide gradul de competitivitate? Vreau să vă mulțumesc uh, în mod expres pentru solidaritatea arătată. Thank you very much, uh, Ricardo Mulțumesc, Ricardo Cordes. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc domnului raportor pentru, pentru proiectul de aviz. Este o problemă care afectează patru state în mod direct, unde sunt foarte multe locuri de muncă puse în pericol. Acesta, acest lucru va duce cu siguranță și la tensiuni sociale și cred că data este mai mult sau mai puțin arbitrară. termenele ar trebui extinse uh, la 2018 până la 2020, pentru că în acest fel zonele respective ar putea face față acestei schimbări. mai ales în cazul minelor de lignit. Aș spune că probabil uh, cărbunele local, cărbunele din Europa, va fi înlocuit de cărbune din import. Comisia discută de reconstrucție în anumite zone, dar uh, cred că e o situație destul de grea. În Europa există mai mult de 12 proiecte care se ocupă de această zonă. Și uh, investițiile în tehnologie vor face minele de cărbune mult mai durabile din punct de vedere al protecției mediului. Sigur că puteți argumenta că ajutoarele de stat uh, pentru minerit nu ar trebui să fie aplicate. Sunt uh, subvenții de milioane de euro care ar putea fi investite, de exemplu, în sectorul uh, construcției de mașini. Și acest lucru complică serios problema cărbunelui. 100.000 de oameni sunt afectați direct în aceste patru state. Și cred cu toată sinceritatea că această, acest termen ar trebui extins la 2018. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule preș- doamnă președinte, dragi colegi, așa cum au menționat și colegii mei, există argumente foarte clare de uh, a coordona programele de la nivel național și de la nivel UE uh, în acest domeniu. În același timp, trebuie însă să reținem faptul că, pe de o parte, această industrie a minelor de cărbune se leagă de unele probleme de mediu. Încercăm să venim cu tehnicile și tehnologiile moderne necesare, dar uh, în acest context am o problemă cu formularea amendamentului 9, unde cred că am uh, greșit puțin direcția dacă am înțeles bine, termenele ar trebui verificate. Aici, în această comisie, nu este problema, nu se pune problema subvenționării pe termen lung a minelor de cărbune. Ne, aici nu ne punem problema protecției mediului. De aceea, așa cum interpretez eu amendamentul 9, cred că aici s-a mers pe o pistă greșită. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Brejina ar dori să comenteze uh, reacțiile. Vreau să spun ceva referitor la amendamentul 9, spune domnul raportor nu este vorba de impactul uh, climatic al producției de cărbune. Am văzut multe astfel de uh, termocentrale. Ba, chiar am lucrat activ în această industrie, așa că știu despre ce vorbesc este vorba de faptul că acest cărbune, care acum este produs în Europa, va fi înlocuit de, pro, de cărbune din export, așa că nu poate să-mi spună nimeni că impactul asupra mediului va fi mai mic. Este la fel de negativ ca și înainte. Nu contează că acest cărbune vine din Europa sau din Australia, de unde vine foarte ieftin, apropo. Uh, Așadar, în loc de cărbune spaniol, se va folosi cărbune australian. De, de aceea nu se pune problema protecției mediului. În acest caz foarte concret, acest impact este același, e neutru. Dar cei care au obiecții în această direcție le accept. Da, cred că trebuie să stabilim uh, un termen extins pentru alte observații și amendamente, să spunem 8 octombrie. Vă rog să țineți seama de acest termen. Și uh, până la această dată să existe și uh, traducerile pentru a putea lucra concret pe amendamente și la versiunea finală a raportului ultima șansă înainte de a merge cu acest dosar la Econ. Pe 9 noiembrie are loc votul în Econ. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, spune doamna președinte. Acum trecem la punctul 14. Doamna Colasca Bobinska este raportoare pentru revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică și am să o rog pe doamna raportor să ne prezinte chestiunea. Dziękuję bardzo. Właściwie to ja wolałabym... Mulțumesc foarte mult. Eu, sincer, aș prefera să vă întreb pe dumneavoastră, doamnă președinte, și ne spuneți ce se întâmplă cu acest raport. Se presupune că eu ar trebui să redactez un aviz, însă situația este cam haotică, nu se știe exact care sunt termenele, nu prea înțeleg care este ideea de organizare generală. Nici nu știu dacă eu ar trebui să redactez avizul sau nu, nu sunt sigură nici de amendamente. În orice caz, eu am întocmit un aviz. Marcos mi-a trimis câteva amendamente la aviz. Am uh, putea să discutăm, însă nu sunt sigură dacă acest aviz este chiar necesar, președinta. Într-adevăr, există un grad de nesiguranță, dar nu este vina noastră. Nesiguranța ține de faptul că Comisia ITRE încă nu ne-a informat în mod formal dacă vor amâna votul pe acest document, deoarece, din câte am înțeles, Comisia Europeană a amânat adoptarea documentului. Dar uh, există posibilitatea să trebuiască să votăm acest aviz până la sfârșitul lunii octombrie, pentru că ITRE și-ar putea păstra termenul din noiembrie. Așadar, să lucrăm cu această presupunere că va trebui să dăm acest aviz. Scenariul cel mai negativ ar fi în cazul în care nu reușim să obținem avizul în formă finală la timp, să-l prezentăm așa cum este către ITRE. Sau să ținem o ședință extraordinară la Strasburg pe 18 octombrie. Deocamdată trebuie să rămânem deschiși la orice posibilități. Prima opțiune este însă să pregătim avizul. Eventual, dacă nu reușim să o facem, vom uh, transforma acest aviz în amendamente prezentate direct Comisiei ITRE. Colasca Bobinska. Mulțumesc pentru aceste precizări. În avizul meu există cinci puncte principale. Mai întâi, mai întâi ținem cont de aspectele regionale, care sunt uh, cele mai importante. În jurul acestui raport s-au creat multe tensiuni și discuții. Tensiunile țin de faptul că nu se știe sigur uh, care vor fi obligațiile în urma acestui document. Deocamdată se poartă negocieri în PPE între raportori, grupuri politice, așa că nu suntem siguri care va fi rezultatul discuțiilor și cum va arăta compromisul. Totuși, după părerea mea, n-ar trebui să ne intereseze acest lucru. Ar trebui să ne concentrăm pe nevoia de a introduce o abordare multinivelară, o abordare nouă în ce privește politica de eficiență. Noi sprijinim inițiativa Smart City și uh, reuniunea primarilor. Ni se par că sunt uh, soluții interesante și importante. Și, în primul rând, trebuie spus că să economisim energie la nivel regional este necesar. Regiunile au uh, date foarte diferite în ce privește economia de energie. Nu știu dacă ați primit avizul. Uh, textul a fost distribuit, eu n-am să îl citesc paragraf cu paragraf, vă spun doar esența. Marcus Piper a depus uh, amendamente pe care ar trebui să le depunem împreună. Ele se referă la adoptarea de legislație europeană, precum uh, directiva ecodesign, uh, directiva privind um, eticheta aceea energetică. Deci există destul de multe legislații în domeniu, însă problema când discutăm despre eficiență energetică este că uh, multe soluții se adoptă pe hârtie, dar nu se pun în practică în viața reală. Acest lucru este valabil pentru întreg sectorul energiei, nu doar pentru eficiența energetică. Ideea este, deci, să nu creăm noi prevederi, noi uh, reguli, ci să ne focalizăm pe soluțiile care ar putea accelera punerea în aplicare a ceea ce avem deja. Președinta, mulțumim foarte mult. Există cineva care dorește să adauge sau să intervină față de ceea ce a spus doamna Kularska-Bobinska? Nu sunt comentarii. Atunci am să vă rog să vă încadrați la termenul de depunere amendamentelor, 8 octombrie, până la amiază. De asemenea, sperăm ca traducerea documentului să fie gata înainte de acest termen. Vă încurajez să citiți uh, textul cu atenție și uh, să reflectați pe marginea lui, deoarece politica regională a contribuit foarte mult la îmbunătățirea eficienței energetică și cred că și uh, pe viitor ar trebui să continuăm să ne implicăm în acest domeniu. Dacă nu mai sunt comentarii, comentarii atunci 8 uh, octombrie, mizul zilei, este termenul pentru amendamente. Punctul 15. Diverse. Eu însă nu am diverse, decât dacă aveți dumneavoastră ceva de spus. Nu? Atunci punctul 16. Vă informez că următoarea noastră ședință va fi sesiunea de deschidere a zilelor porților deschise, luni 4 octombrie. Vă încurajez pe toți să participați. Avem două evenimente importante. Mai întâi, uh, sigur, sesiunea de deschidere. Avem uh, o oră de dezbateri. Aceasta se va ține în hemiciclu. Și apoi mai avem o ședință noi și um, Coter. Acest lucru se va întâmpla pe 5 octombrie, adică marți dimineața. Vom discuta despre politică regională și despre Europa 2020. După care ne mai rămân uh, sute de întâlniri și de evenimente în timpul uh, acestor uh, zile cu porți deschise. Cu siguranță veți participa la discuții, vă încurajez și ar fi bine să fiți vizibili ca de obicei la aceste evenimente. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Mai aveți uh, vreo problemă de ridicat? Dacă nu, atunci ședința se suspendă. Mulțumesc foarte mult!